Care colleghe, cari colleghi. Dragi colegi, haideți să continuăm activitatea noastră și înainte de a începe dezbaterea referitoare la declarația președintelui Barroso și prezentarea sa a programului de lucru al Comisiei pe 2011, aș dori să vă reamintesc că în urmă cu 30 de ani a avut loc un cutremur uh, foarte puternic care a lovit anumite regiuni din Italia spre exemplu, regiunea Basilicata și au existat mii de victime, mii de morți și cred că putem cu toții să ne exprimăm solidaritatea și sentimentele de sprijin pentru uh, familiile care au fost lovite de acest cutremur în urmă cu 30 de ani. Îi dau acum cuvântul președintelui Barroso, astfel încât să ne poată face prezentarea programului de lucru al Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Dragi deputați, astăzi am onoarea să vă prezint uh, programul de lucru al Comisiei pentru 2011. Uh, este o prezentare cu început și sfârșit. Uh, pe de o parte, avem o, lansăm o nouă fază. Pe de altă parte, adoptarea programului de lucru este încheierea acestui dialog constructiv care a fost deschis în urma dezbaterilor din septembrie din acest for. Pregătirile care au dus uh, la programul de lucru din acest an au fost într-adevăr o premieră și din punctul de meu de vedere una de succes. Implementând versiunea revizuită de acord, am putut să ne angajăm în uh, discuții importante pentru anii care vor urma. Și prin acest proces am uh, încurajat un uh, mare grad de convergență în ceea ce privește inițiativele concrete. Este un proiect care a ajutat la consolidarea unui parteneriat special. Acțiunile europene trebuie să se concentreze asupra acelor provocări unde poate, uh, pot aduce o valoare adăugată. Prioritățile pe care Comisia dorește să le prezinte reflectă practic prioritățile politice pe care le-am identificat împreună. Și de dragul transparenței, programul include 150 de alte propuneri la care lucrează Comisia susținerea uh, recuperării economice și susținerea societății noastre pe viitor rămâne prioritatea cheie pentru 2011. Eforturile noastre ar trebui să continue în trei direcții. Consolidarea guvernanței, uh, reforma fiscală și implementarea ă, strategiei 2020 pentru o dezvoltare inteligentă și durabilă. Dezvoltarea pe termen lung trebuie să aibă o bază macroeconomică și prin inițierea acestui ă, semestru european și prin propunerile ă, care au fost făcute pe 29 septembrie am consolidat cadrul fiscal european și uh, supravegherea macroeconomică avem deja acte legislative importante care au fost realizate și în 2011 Comisia va înainta uh, actele legislative legate de prioritățile cheie, cum ar fi transparența. În același timp, vom încerca să prevenim crizele viitoare. Comisia va încerca să sprijine Parlamentul și, Comisia, și Consiliul pentru a continua reformele și în 2011. Europa trebuie să țină pasul și trebuie să se concentreze asupra avantajelor concurențiale în acest uh, an, în acest secol 21 uh, al globalizării. Și trebuie să fim mai inteligenți. Spre exemplu, ca măsură europeană vom avea un sistem integrat de standardizare, ca platformă foarte importantă pentru ascuțirea um, calității noastre concurențiale, în special pentru IMM-uri. Pentru ca Europa să rămână concurențială, vom trebuie să încercăm să avem o energie regenerabilă și de aceea trebuie să avem politici comune pentru energie, transport, mediu și așa mai departe, ceea ce va fi o prioritate. Trebuie să ne concentrăm în special în 2011 asupra eficienței energetice. Adaptarea la realitatea economică înseamnă și asigurarea unui nivel înalt de protecție al drepturilor lucrătorilor în cooperare strânsă cu partenerii sociali. Vom uh, dezvolta propuneri în acest sens în 2011. Între timp, revizuirea regulilor uh, privitoare la ajutoarele de stat în anumite sectoare vor fi un pas înainte pentru stabilirea unui cadru care ia în calcul natura acestor, uh, deosebită a acestor servicii. Cu uh, legea privitoare la piața unică, Comisia încearcă să ajungă să dezvolte piața unică la potențialul său maxim. Uh, Uh, nu în cele din urmă, IMM-urile sunt uh, uneori descurajate sau cu poveri prea mari și nu sunt descurajate să continue proiecte transfrontaliere. Spre exemplu, prin uh, reglementarea regulilor de copyright putem încuraja uh, activități transfrontaliere mai mari și putem crește potențialul de ocupare a forței de muncă și nu în ultimul rând în sectorul digital. Vom avea de asemenea uh, ca prioritate consolidarea încrederii consumatorilor, pentru că acesta este un instrument important pentru rezolvarea problemelor consumatorilor. Doamnelor și domnilor, distinși deputați, dacă suntem, fie că suntem consumatori, călători, uh, elevi și așa mai departe, sau oricare ar fi rolul pe care îl îndeplinim în viața de zi cu zi, Trebuie să avem uh, ocazii noi, trebuie să avem riscuri mai puține, să avem o calitate mai bună a vieții, astfel încât Uniunea Europeană să aibă un rost și să aducă servicii cetățenilor săi. Și ambiția de a transforma Europa într-o realitate uh, clară pentru cetățenii săi este extrem de importantă. Cetățenii trebuie să poată să profite de ocaziile oferite de Uniunea Europeană vom avea o propunere legată de granițele inteligente, ceea ce va permite călătoriile uh, în cadrul și în afara Uniunii Europene, în același timp ocupându-se și de problemele de imigrare. Vom împiedica exploatarea sistemelor noastre economice în mod infracțional și vom ajuta cetățenii să acționeze corect într-o era internetului. De aceea trebuie să avem grijă și uh, modul în care ne descurcăm în uh, acțiunea externă. Avem uh, obiective pentru strategia 2020 care sunt și internaționale. Trebuie să ne modernizăm politicile și cei care au nevoie de noi au nevoie de o Europa mai puternică. Și înainte de a trage o concluzie, vreau să vă explic foarte pe scurt de ceea ce nu veți găsi în programul de lucru și de ce. Așa cum am anunțat, vom face o propunere până la mijlocul anului 2011 pentru următorul cadru financiar multianual și acesta va fi prezentat în a doua jumătate a anului 2011 uh, în legătură cu uh, cadrul general munca de implementare nu a fost inclusă de regulă și la fel s-a întâmplat și cu negocierile internaționale, pentru că um, rezolvarea acestora depinde și de părți terțe, dar în același timp această activitate rămâne un element important al activității noastre. Vom continua să avem un dialog cu dumneavoastră pe aceste subiecte. Am spus uh, că programul nostru de lucru nu este doar o un rezultat al discuțiilor noastre de succes, ci și un început pentru o nouă etapă în eforturile noastre de a ajuta Europa să iasă din criză. Acum este momentul să mergem mai departe, să accelerăm și să ne accelerăm activitatea. Și profit de ocazie pentru a încuraja Parlamentul și Consiliul să se angajeze în discuții bilaterale asupra modului în care se pot implementa uh, prevederile tratatului în ceea ce privește programa de lucru pentru a avea negocieri mai rapide asupra unor inițiative uh, deosebite pentru a ne atinge obiectivele politică. Un asemenea efort consolidat va demonstra hotărârea noastră de a avea o reacție rapidă și eficientă în fața crizei care ne-a zruncinat pe toți. Cu toți cetățenii Europei așteaptă acest lucru și cred că și instituțiile europene ar trebui să vă răspundă, să răspundă cetățenilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnule președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Urmează acum vorbitorii numele grupurilor parlamentare și începem cu domnul Iosef Saer pentru două minute. Tisztelt uh, Pitella elnök úr, tisztelt Barroso elnök úr, tisztelt ház! Domnule președinte Pitella, domnule președinte al Comisiei, estimați membri, trebuie să depășim criza economică din Europa, trebuie să ne bazăm economia pe muncă, Uh, ne-am uh, confruntat deja cu o serie întreagă de crize și trebuie să ne gândim cum ieșim din ele. Trebuie să decidem care ne sunt prioritățile și să ne asigurăm că putem oferi uh, cât, ori mai mulți, cât, a cât mai mulți cetățeni europeni șansa de a avea un loc de muncă. Susținem programel, programul de lucru și mai ales ideea că în cadrul acestui program de lucru crearea de locuri de muncă este foarte importantă Procedura accelerată creează un nou sistem de guvernanță economică și sperăm că anul viitor vom avea uh, noile reguli financiare și noile propuneri privind acest subiect, guvernanța economică, și să le putem adopta cât mai repede. Colegii vor uh, examina unele dintre subiecte individuale. Vreau și eu să subliniez câteva. Inovația, cercetarea sunt vitale și Aici trebuie să uh, protejăm într-o măsură mai mare proprietatea intelectuală și să avem un sistem de patente competitiv în Europa. De asemenea, cred că este foarte important să creștem uh, gradul inspecțiilor asupra alimentelor importate în Uniunea Europeană și să avem aceleași pretenții pe care le avem față de proprii noștri producători, să aplicăm reguli similare și am vrea să vedem propuneri, mai multe propuneri pe baza tratatului de la Lisabona. Am văzut că în, uh, în septembrie a început uh, o nouă inițiativă și a fost menționată de domnul, Baro, de domnul Barroso în uh, discursul primit Starea Uniunii. Parlamentul are, conform tratatului de la Lisabona, puteri sporite și asta înseamnă că trebuie să luăm măsuri mai multe. Din nefericire, experiențele anterioare nu au fost bune pentru că am văzut că doar o parte din programele de lucru trecute s-au pus în aplicare. Uh, și asta e un subiect recurent, se vorbește despre energia pierdută, timpul pierdut în adoptarea și analizarea unor documente care după aceea nu se materializează în practică. Deci în fiecare an uh, ar trebui să avem și o, o, uh, o analiză stadiul implementării programelor, poate chiar o analiză la jumătatea anului, pentru că asta ar crește interesul cetățenilor în Uniune. Mulțumesc, spune președintele, rog pe toți colegii să-și respecte timpul de vorbire, pentru că deja suntem foarte în întârziere. Și nu spun asta pentru că se pregătește domnul Svoboda să vorbească, domnul Svoboda nu depășește niciodată timpul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte Barroso, domnule vicepreședinte Sefcovici. Cred că multe dintre cele spuse în acest program de lucru uh, sunt susținute și pot fi susținute de către noi. Sigur că de aceea veți înțelege de ce vom aborda acum doar uh, punctele critice pe care dorim să le îmbunătățim. Pentru că lucr- uh, locuim într-o Europa unde uh, foarte multe uh, puteri își exercită influențele. Există multe curente anti-europene. De aceea noi trebuie să ne gândim care sunt conținuturile și metodele cu care putem să le combatem pe acestea. Primul punct pe care doresc să îl abordez este politica de creștere. Domnule președinte, este corect. Trebuie să ne asigurăm că reglementăm piețele financiare, că avem tot felul de plase de salvare. Însă trebuie să revenim asupra unui lucru pe care l-ați menționat și dumneavoastră, domnule președinte, și anume asupra creșterii ecologice, asupra uh, restructurării economiei. Au fost prezentate și publicate în ultima vreme o serie de documente privind politica energetică. Sunt uh, multe investiții, investiții uriașe care au fost făcute, însă nu le precizat cum au fost făcute aceste investiții. Noi trebuie să ieșim din această criză printr-o creștere economică clară. Și mă întreb, în domeniul energiei, al transportului, oare nu mai pot fi făcute investiții astfel încât să se creeze mai multe locuri de muncă ecologice și creșterea economică să fie mai clară, credem că se poate face mai mult pe această direcție. De asemenea, piața internă. Aceasta este foarte importantă. V-ați referit la rapoartele lui Mario Monte. El a afirmat anumite aspecte um, critice în ceea ce privește aspectul social al pieței interne. Aici trebuie făcuți pași importanți și așteptăm să vedem cum veți acționa, pentru că interesele sunt foarte clare pe această direcție și trebuie să ne folosim de aceste puncte pentru a putea să obținem o plus valoare socială. În al treilea rând, politica fiscală. Abordările de aici sunt mult prea slabe. Am observat acest lucru în dezbaterea cu Irlanda. Anumite uh, țări au niște impozite mai mici și primesc fonduri suficiente și ele apar, la ele apar anumite probleme și atunci solicită și finanțarea deficitului lor bugetar armonizarea fiscală. Sigur, aici trebuie văzute lucrurile cu o oarecare rezervă. Sigur că este nevoie de o taxă corporativă, însă știu că statele membre au anumite probleme pe această direcție. În ceea ce privește aspectele sociale și acestea sunt foarte importante pentru că această prăpastie între cei bogați și cei săraci este tot mai mare și de asemenea trebuie pus accentul și pe femeile care uh, suferă din cauza sărăciei. În al patrulea rând, domnule comisar, aveți uh, mare dreptate în ceea ce spuneați. Trebuie să vedem cum vom acționa de acum încolo, pentru că vorbeați de competențele Parlamentului. Însă mulți nu înțeleg că noi uh, de multe ori apărem într-un fel prezentați în presă și altfel acționăm. Noi trebuie însă să beneficiem de această imagine a noastră în presă, pentru că începe acum inițiativa cetățenească și noi trebuie să ne asigurăm că această inițiativă cetățenească este în interesul nostru al tuturor, al europenilor. Mulțumesc, domnule Svoboda. Dau acum cuvântul doamnei Vălean pentru 3 minute. Grazie, Chair. President Barroso, dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte Eh, domnule președinte Barroso. Într-adevăr, vremurile sunt grele acum pentru Europa și pentru toată lumea. Am avut tot felul de strategii interesante, eh, strategia 2020, strategia privind eh, energia, dar se pare că niciodată nu știm unde vrem să mergem și unde vrem să fim. Și spun asta pentru că nu ajunge să vrei să fii cel mai bun pentru a fi cel mai bun. Realitatea este că adoptăm strategii în care nu credem neapărat cu toții. Uh, și pe care aproape nimeni nu le uh, implementează și nimeni nu e pregătit să le financeze. Deci se pare că avem prea multe um, asemenea strategii și nu le putem pune în practică. Și tocmai de aceea ar trebui să ne întoarcem la bază, la fundamente, pentru a, la lucrurile simple. Piața unică ar trebui să fie schema noastră, planul nostru cel mai important și ar trebui să facem tot posibilul pentru asta, pentru că dacă vrem să fim concurențiali la nivel global, trebuie să facem acest lucru prin piața unică. Salut uh, programul de lucru al uh, Comisiei, dar mi se pare că nu este suficient. Știți ce este necesar? Încurajarea investiției, atragerea de capital, uh, reducerea cheltuielilor birocratice, ar trebui să ne concentrăm asupra lucrurilor simple care au un efect clar cum ar fi um, reformarea politicii agricole, viitorul transportului și așa mai departe. Comisia și Parlamentul trebuie să lucreze mână-mână pentru a se asigura că faptele se potrivesc cu cuvintele și așteptăm cu interes o propunere ambițioasă în ceea ce privește cadrul financiar multianual în 2011. Avem nevoie de mai multe regulamente pentru a rezolva criza economică, da, dar numai dacă scopul este de a încuraja concurența la nivel european. Și ar trebui să evităm să avem o abordare autistică, autistă față de criză. Dacă mesajul pe care îl transmitem uh, lumii este că UE nu este o asociație pragmatică de idei și de uh, țeluri, nu vom ajunge unde vrem să ajungem. Și în loc să implementăm politici în lume, vom fi afectate de politice altora. Comisia este cel mai bine plasată pentru a identifica punctele slabe și punctele uh, calitățile atunci când uh, își face planificarea de lucru și statele membre ar trebui să creadă că Bruxelles știe mai bine și că politicienii din Bruxelles sunt aproape de interesele cetățenilor. Este o treabă dificilă și acest lucru se face prin uh, coordonarea politicilor pe 2011. Sper că veți reuși să faceți acest lucru și să încurajați locuri de muncă nu pentru unii, ci pentru toată lumea, pentru că altfel ne vom confrunta cu anti-europenism. Vă urez succes, președintele. Mulțumesc! Da, cuvântul Hans pentru minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Barroso. Cred că este important să ne fie clar un lucru și anume că acest program de lucru nu poate să fie discutat fără să ne referim și la dezbaterea bugetară actuală și fără să ne referim la temele Grecia, Irlanda și alte posibile state care ar putea întâmpina probleme. Și, în primul rând, aș dori să spun că la sfârșitul dezbaterii bugetare am auzit că domnul Barroso s-a alăturat poziției Parlamentului și s-a arătat deschis față de aceasta, cred că acesta este un punct foarte important și anume să ne arătăm sinceri atunci când adoptăm un asemenea program de lucru, nu să ne prefacem că într-adevăr putem să obținem toate aceste obiective mărețe și să le implementăm chiar dacă nu avem un buget corespunzător, credibil și de încredere, care să nu trebuiască să fie negociat mereu atunci când uh, sunt uh, lansate proiecte noi. În al doilea rând, discuția privind Irlanda. Aceasta ne-a arătat cât de departe suntem de o soluție reală și de asemenea de o ieșire din această criză, într-o criză, de o criză în care am intrat pentru că am fost prea liberali în ceea ce privește piețele financiare. Și din perspectiva grupului meu parlamentar vreau să spun că ceea ce ați prezentat sub formă de propuneri, modul în care am putea să preluăm controlul asupra acestei crize și cum am putea să ieșim din ea, acestea sunt propuneri uh, rezonabile, anumite puncte de plecare bune, însă cred că obiectivele dumneavoastră nu sunt suficiente. Și dacă este să privim retrospectiv și să vedem de câtă vreme discutăm despre aceste lucruri, de câtă vreme discutăm despre o uniune monetară de succes care să funcționeze bine în cadrul Uniunii Europene. Dacă este să vrem să garantăm așa ceva, atunci trebuie să îndrăznim pasul către această guvernare economică a Europei. Nu putem să ne îndepărtăm de aceasta această orientare pozitivă de depășire a crizei, de a colabora mai bine, de a avea o politică economică mai bună, aceasta nu trebuie să se rezume la simptome și la o diagnosticare. Acest lucru ne lipsește din propuneri. Domnul Svoboda a abordat uh, subiectul ecologicului și a locurilor de muncă ecologice, trebuie să vă spun că eu nu sunt mulțumită de modul în care în strategia Europa 2020 a fost prezentat uh, ca instrument sau ca creștere ecologică verde programul pentru creștere. Nu acesta este lucrul pe care îl dorim pentru Europa 2020, nu asta am convenit până acum și Domnul Dinger este unul dintre comisarii care se îndepărtează tot mai mult de această idee a unei Europe durabile pe care să o reconstruim. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Vlasac Oldrich pentru un minut. Vážený pane předsedající, pane před... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor anul 2012 va fi un test pentru toate instituțiile europene. Se va vedea dacă ele sunt capabile să susțină refacerea economică și creșterea sustenabilă. Din acest punct de vedere, programul este un document cheie al Uniunii Europene. Aș vrea să menționez în acest context că uneori mai puțină legislație face mai bine și de aceea am urmărit cu oarecare îngrijorare unele activități uh, de reglementare în domeniul serviciilor. Aici ar trebui să nu uităm că uh, licențele sunt acum excluse din uh, acest scenariu. Idee susținută și de câteva hotărâri date de Curtea Europeană de Justiție. Includerea actorilor economici în uh, și uh, actorii, actorii uh, economici, dar și cei din administrație, uneori uh, nu mai reușesc să facă față schimbărilor continue din sistem. Toate politicile trebuie de asemenea acceptate în avans, dar încă din fața, faza de implementare putem să uh, dăm tuturor posibilitatea să se adapteze. Mulțumesc acum domnul Patrick Lehiaric. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia pare să aibă un raționament de parcă n-ar fi niciun fel de criză gravă în Europa. Spuneți în documentul noastră, semnele refacerii economice sunt clare. Care sunt semnele acestea pentru șomeri, pentru cei săraci, pentru cei care n-au unde să locuiască? Știți că s-au dat mai mult de 400 de miliarde de euro bani publici pentru a susține băncile și știți că exact această sumă, 400 de miliarde de euro, este cea care a fost impusă ca economii uh, în cele opt țări care sunt în planuri de austeritate. Deci alegerile noastre sunt ineficace. În în ce privește planul Comisiei, propun o evaluare a rezultatelor pentru ca muncitorii, cetățenii europeni să vadă cum se pune în aplicare principiile tratatului de Lisabona și de la Maastricht. Nu austeritatea salarială și bugetară trebuie să fie soluția, ci mai degrabă creșterea remunerațiilor, îmbunătățirea protecției sociale și uh, pensiilor printr-o repartiție solidară. Uh, trebuie pus să, uh, să contribuie mai mult cap, marele capital la finanțele publice. Trebuie o nouă justiție fiscală. De ce să nu lansăm imediat studiile pentru implementarea unei taxe pe mișcările de, pe transferurile de capital? Uh, și de ce Banca Centrală Europeană n-ar putea prin creare monetară și printr-un alt credit să ajute uh, Uh, statele nu numai să salveze băncile, ci și să finanțeze educația, sănătatea și toate noile servicii publice care au nevoie sau cercetarea și dezvoltarea și inovarea. Astăzi trebuie să se împartă altfel bogățiile în Europa. Nu trebuie să intrăm în uh, uh, corsetul austerității și șomajului. Mulțumesc, domnule Iaric. Acum are cuvântul domnul Nichit Savela, un minut, doamna Nichit Savela, un minut 30. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că crearea de locuri de muncă este una dintre prioritățile programului pe care îl avem, aș dori să atrag atenția Comisiei, dar mă tem că nu mă ascultă nimeni din partea Comisiei. Deci aș dori să atrag atenția Comisiei încă o dată, domnule președinte, aș dori să atrag atenția Comisiei asupra unei noi ere a imigrării care are loc din partea de sud a Europei în străinătate. Noi uh, în Grecia avem deja numere um, foarte mulți uh, tineri uh, care, imigra, care pleacă în Australia, Canada și Emiratele Arabe și același lucru se întâmplă și în Irlanda. Pe de altă parte, Germania a anunțat uh, o criză în ceea ce privește forța de muncă calificată. Deci ceea ce spunem noi acum este că Germania nu trebuie să importe um, practic forța de muncă calificată din țări terțe. Țări, statele membre care se confruntă cu probleme economice ar putea oferi o forță de muncă calificată Germaniei. Și eu aș dori să propun o inițiativă care să fie preluată de Comisie Vorbiți despre valoarea adăugată. De ce nu aveți și o piață a muncii europeană care să aibă o valoare adăugată? Pentru că în statele membre ne confruntăm cu cerere și ofertă. Trebuie să consolidăm Europa cu forță de muncă calificată europeană, pentru că acest lucru lipsește din program și propun cu tărie să facem acest lucru. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna Țavela, și acum îi dau cuvântul domnului celorlalți uh, vorbitori, începând cu domnul Richard Zeber pentru un minut și jumătate. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să felicit Comisia pentru acest program de lucru ambițios, însă cred că trebuie să încercăm să ne orientăm și mai mult către obiectivele strategice ale Europei și către strategia pe termen lung. De aceea încurajez Comisia să fie mai curajoasă pe viitor, să privească cu curaj spre viitor și nu cu teamă, pentru că Parlamentul o susține și Consiliul uh, este cel care calcă mai degrabă pe frână, iar puterile progresive ar trebui să fie cele care să strângă rândurile cu această ocazie. Cred că competitivitatea, concurența este un punct central pe care trebuie să îl atingem. Trebuie să fim competitivi pentru a putea să ne atingem obiectivele cum ar fi această creștere economică durabilă, creștere socială durabilă. Important este ca acest mesaj să fie transmis cum trebuie, să fie vândut în mod corespunzător. Pentru că, din păcate, mass media uh, europeană uh, prezintă mai mult uh, dezavantajele decât avantajele, însă cred că împreună putem să mergem pe direcția corectă. Per total, solicităm Comisia ca pe viitor să își uh, transpună programele sub titlul uh, eficiență, mai mare eficiență a transparenței, mai mare eficiență energetică, mai mare eficiență în domeniul cultural și al educației. Școala trebuie și ea să contribuie pentru a reuși să creăm această Europa inteligentă, Smart Europe. Și trebuie să colaborăm cu toți împreună pentru a reuși să atingem aceste obiective. Sigur că nici restul lumii nu doarme, însă trebuie împreună să uh, lucr- trebuie să lucrăm împreună pentru a obține aceste obiective. Deci felicit Comisia încă o dată și sperăm să privim împreună spre viitor viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum două minute, doamna Monica Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán viceprezident Ševčovič. Mulțumesc, domnule președinte, stimate uh, domnule Șefcovici. Cred că a în această perioadă tulbure nu a fost simplu pentru comisie să redacteze un asemenea program ambițios. În acest sens vă felicit. Cuvântul cheie al programului este reconstrucția după criză și creșterea durabilă. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, eu sunt oarecum sceptică în ceea ce privește aceste aspecte. Este oarecum timpuriu să vorbim despre o revitalizare. Există într-adevăr semne de revitalizare, dar nu este sigur că putem să vorbim deja despre așa ceva. De aceea nu ar trebui să ne grăbim. Politicienii din anumite state fac o politică Uh, care pun sub semnul întrebării uh, viitorul. Iată, vedem care este situația în Grecia și în ultima vreme și în Irlanda. Datoriile sunt foarte mari, dar cu o politică economică restrictivă vom reuși să uh, nu vom reuși altceva, să facem altceva decât să creștem aceste datorii. De asemenea, disciplina bugetară, strictețea acestuia, se va manifesta în mod asemănător. Asemenea, măsuri sunt contraproductive în perioada de criză, pentru că disciplina bugetară reglementează dezechilibrele structurale într-o măsură mult prea mică. Însă, acesta ar fi obiectul unei discuții mult prea lungi pe care nu doresc să o încep acum. Eu susțin reglementarea sectorului financiar. Nu știu dacă măsurile care au fost propuse sunt suficiente, însă, în principiu, este vorba despre un pas în direcția cea bună. Sunt eforturi care se fac și spre o creștere durabilă și susțin asemenea eforturi. Înțeleg că programul nu poate fi prezentat detaliat, însă în lupta împotriva sărăciei și pentru mai multă incluziune socială avem nevoie de un program mai ambițios. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Ian Odcton pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Programul Comisiei conține câteva priorități interesante, susține creșterea sustenabilă, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea eficienței energetice și dezvoltarea de resurse regenerabile de energie. Guvernul țării mele, care este unul pro-european naționalist, salută aceste obiective și uh, înțelege importanța uh, uh, decentralizării în realizarea acestor obiective. Grupul uh, Alianței Europene Libere, care include și partidul meu și alte uh, partide pro-europene naționaliste din Catalunia și Flandra și în alte uh, țări, sunt angajate față de aceste, față de dezvoltarea țărilor lor, dar și față de ideea de a juca un rol important în Uniunea Europeană ca state independente, pentru a putea exercita toate puterile guvernamentale acasă, dar uh, să cooperăm constructiv cu toți colegii pentru o Europa mai bună. Mulțumesc, stimate coleg. Are cuvântul acum doamna Vera Pilar del Castillo, un minut și jumătate. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În acest moment de criză, există două tipuri de măsuri și de politici. Preventive, pe de o parte, și măsuri care accelerează dezvoltarea. Cele preventive sunt politicile care se referă la supraveghere financiară, la guvernanță și la consolidarea guvernanței, precum și toate mecanismele care ne vor permite o, un avertisment uh, timpuriu înainte de prăbușirea piețelor financiare. Dar al doilea tip de politici și de măsuri, cele care ajută la uh, dezvoltare, sunt uh, de asemenea vitale. Domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte în exercițiu, aceste politici au trei dimensiuni importante trei elemente, sunt mai multe elemente, dar o să menționez doar trei. Uh, cercetare și dezvoltare, deci cu alte cuvinte o agendă digitală pe piața internă și atunci când vorbim despre cercetare și dezvoltare, primul punct, cred că Există multe probleme în uh, programul de lucru pe care l-a prezentat Comisia. Președintele Barroso a spus că vom primi un program specific pe la mijlocul anului 2011, dar eu tot nu cred că este suficient. Grupul meu ar fi dorit să vadă o trimitere la cel de-al optulea program cadru de cercetare, la care nu se face uh, referire în programul Comisiei. Mulțumesc foarte mult și dau acum cuvântul domnului Cristian Vigenin pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, discuția referitoare la programul de lucru al uh, Comisiei nu este o discuție formală, ci este mai degrabă un mod de a atrage atenția cetățenilor europeni și un mod pentru ca Comisia să uh, își dea seama care sunt domeniile uh, la care, în care se poate aștepta la sprijin din partea uh, eurodeputaților. Și ar fi important în anul viitor să vedem ce va face Europa pe scena internațională. Vrem un serviciu de acțiune externă extrem de important și acest lucru este un element important în programul de lucru al Comisiei. Vrem o, atunci când vorbim despre extindere, am dorit ca Comisia să facă progrese și să continue activitățile începute în 2010 și credem că progrese înregistrate la capitolul 23 sunt foarte importante și în primul trimestru al anului viitor sperăm ca Comisia Europeană să ne poată raporta care este uh, starea actuală a negocierilor. O altă țară importantă aici este Turcia, care ar trebui să fie încurajată să-și respecte angajamentele pe care și le-a asumat și ar trebui să lucrăm și la noua Constituție, în special atunci când vorbim în ceea ce privește drepturile omului. Am dorit de asemenea ca Comisia să informeze în mod regulat Parlamentul European în ceea ce privește uh, solicitarea de aderare a Serbiei. Sperăm că politica de vecinătate va putea ajuta la, să facem corecturile necesare astfel încât să existe o coordonare între obiectivele Comisiei și bugetul care a fost acordat acest, realizării acestor obiective și Parlamentul este pregătit să sprijine această strategie pentru perioada de până în 2020. Mulțumesc. Mulțumesc, da, acum cuvântul domnului Andreas Schwab, care are un minut și jumătate. President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Noi dorim ca programul uh, legislativ al Comisiei Europene să se orienteze în funcție de de obiectivele pe termen lung ale noastre și credem că aici mai există potențial de îmbunătățire, chiar dacă bazele acestui program de lucru sunt foarte bune. În domeniul pieței interne, despre care doresc să vorbesc, vreau să atrag atenția asupra unui lucru. Pornind de la documentul domnului Monti privind piața internă, dorim să obținem un lucru pentru toți cetățenii europeni și anume dorim ca toți să poată profita de această piață unică, de piața internă. Și dacă este să uh, vedem care este acest program al Comisiei, atunci dorim ca acesta să pornească de la documentele lui Monti și să uh, uh consolideze procedura de încălcare a tratatului, astfel încât uh, deficitul să fie abordat și el. Uh, pentru că în programul de lucru nu este menționat nimic despre acest lucru. Noi credem în toate măsurile care au fost abordate în acest program, agenda digitală, credite ipotecare, concesiuni, uh, Sigur și multe altele pe care nu doresc să le mai menționez în detaliu, însă în orice caz avem nevoie ca măsurile care sunt anunțate pentru 2011 să fie într-adevăr adoptate în anul respectiv și implementate, pentru că inițiativa legislativă este foarte importantă. De asemenea, putem să solicităm de la Comisia Europeană ca toate propunerile legislative să fie uh, prevăzute cu un instrument de studiu de impact pentru a vedea de ce sunt necesare. Mulțumesc, domnule Schwab. Are acum cuvântul doamna Evelyn Gebhardt pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colege, dragi colegi, stimate domnule comisar. Cred că, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, am obținut un mare progres pentru cetățenii europeni, pentru că economia de piață socială a câștigat noi dimensiuni. Este clar că noi, în calitate de europeni, de parlamentari, așteptăm ca această economie de piață socială să fie transpusă în realitate. Și acum privim și ce se întâmplă pe piața unică, pe piața internă și ne lipsesc anumite aspecte care ar fi trebuit să se regăsească în acest program de lucru. Pentru noi nu este suficient să existe anumite studii de impact din perspectivă socială, pentru că noi avem nevoie de o clauză socială, astfel încât ceea ce s-a promis, adică ca cetățenii europeni să poată beneficia de avantajele pe care le prezintă Europa, să și observe acest lucru și să nu rămână lucrurile doar scrise pe hârtie. Aici nu este vorba numai despre această clauză socială, este vorba și despre alte aspecte importante, precum serviciile în interes economic și acestea trebuie protejate în mod special. Și de asemenea înlisește faptul că Comisia Europeană a nu a abordat suficient de intens această temă, precum și uh, subiectul angajaților și angajatorilor. Și acest subiect ar fi trebuit intensificat și aprofundat și așteptăm în continuare să vedem ce va urma în acest domeniu. Și în final, și trebuie să spun că sunt destul de supărată în, încet încet, de multă vreme în calitate de deputat solicităm Comisiei Europene să se instaureze un sistem de plângeri colective la nivel european. Există deja șase, șapte studii care au fost uh, elaborate de către Comisia Europeană pe care le și citim Um, ca fiind menționate în um, programul de lucru. Un alt studiu suplimentar a fost uh, deja comandat, însă nu se mai poate așa. Noi așteptăm propuneri și decizii ale Comisiei Europene pe această direcție. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gebhardt, și dau acum cuvântul domnului Jean-Paul Gozes pentru 1 minut 30. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, în calitate de coordonator PPE în Comisia ECON, Aș insista asupra două puncte ale programului Comisiei. Mai întâi, nevoia de a întări guvernanța economică și de a uh, avea o perspectivă mai europeană. Am primit cu satisfacție pachetul privind guvernanța economică. Reușita acestui obiectiv este esențială. Din acest punct de vedere, grupul nostru dorește măsuri eficace și constrângătoare care să meargă mai departe decât cele propuse. De asemenea, este necesar ca Parlamentul să fie realmente implicat în implementarea uh, proceselor uh, luate în calcul. Trebuie găsite un temeiuri juridice pentru a evita modificarea substanțială a tratatelor care nu ar face decât să, în, uh, să crească timpul de implementare. În al doilea rând, uh, evaluarea financiară, proiectele și supravegherea financiară, proiectele de lege sunt pe masa discuției. Unde vom merge? 2011 va fi uh, decisiv. Apreciem spiritul voluntar al comisarului Barnier. Parlamentul și-a arătat hotărârea în 2010 la adoptarea pachetului de supervizare, directiva privind fondurile alternative de investiții și până la sfârșitul anului sperăm și reglementarea privind supravegherea europeană a agențiilor de rating. Vrem să continuăm pe calea unei reglementări pragmatice, inteligente și eficace. Este ceea ce așteptăm și de la Comisie astăzi. Președintele, mulțumesc domnule Gozes. Are cuvântul domnul De Rosa, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În uh, discursul introductiv, președintele Barroso a vorbit despre unele măsuri în ce privește detașarea angajaților, dar n-a dat foarte multe detalii. Vreau să-i reamintesc totuși că a făcut un angajament foarte detaliat înainte, la audierile de când a fost, uh, înainte să fie uh, numit din nou în funcție, în ce privește lupta împotriva dumpingului uh, social, care nu trebuie să fie favorizată de această directivă. Vreau să-i reamintesc acest lucru, așadar. Un alt lucru care mi se pare extrem de esențial este legislație care să ofere certitudine juridică pentru persoanele din statele membre care oferă servicii politicii sociale de interes general. Pare să existe o, o, o orbire totală a Comisiei în legătură cu problemele care există în această zonă și o să mă întorc uh, Uh, asupra acestei chestiuni anul viitor în cadrul unui raport. De asemenea, vreau să subliniez că salut platforma antisărăcie, dar n-am niciun fel de dovezi asupra faptului că strategia 2020 e și folosită de comisie, pentru că pe asta se bazează platforma și în cadrul negocierilor curente cu guvernul irlandez Uh, strategia aceasta trebuie să fie cadrul negocierilor. Dacă nu asta este cadrul, atunci care este cadrul? Care e contribuția europeană la rezolvarea dificultăților din Irlanda? Uh, alta decât rezolvarea problemelor băncilor. Și în fine, vreau să mai spun un lucru. Cred că este uh, greșit și că punem uh, carul înaintea boilor dacă vorbim despre stabilirea unei taxe minime pe profituri la nivel european și dacă vorbim despre, fără să vorbim despre o uh, politică fiscală comună, fără să avem bugetul care să ne ofere o coeziune pentru uh, zonele și statele slabe și perif- de periferie și o grămadă de alte politici trebuie să fie implementate înainte să putem vorbi despre o taxă unică uh, pe profitul corporațiilor la nivelul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Are cuvântul domnul Ori, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu sunt coordonatorul PP la Comisia pentru Afaceri Sociale și salut programul de lucru și faptul că îl putem dezbate în uh, acest moment și această inițiativă sunt uh, extrem de importante. Aș dori să fac câteva observații de natură politică. Cred că este important mai întâi să ajungem la un acord și Comisia nu ar trebui să analizeze doar uh, propunerile, uh, doar calendarul propus de Consiliu, ci ar trebui să ia în calcul și calendarul propus de uh, Parlament, pentru că trebuie să avem resurse bugetare adecvate pentru prioritățile noastre și este important de asemenea și să avem programe care sunt deja definite și care pot fi monitorizate și care trebuie să fie monitorizate și acum câteva probleme. Ne uităm la creșterea nivelului de educație și de pregătire și de formare profesională, dar din păcate nu am văzut nicio inițiativă uh, legislativă în ceea ce privește bolile profesionale și trebuie să subliniez acest lucru. Dacă vorbim despre directiva privind detașarea lucrătorilor, uh, sprijinim uh, o implementare mai bună, dar ne opunem unei directive noi. Dacă vorbim despre uh, fondul uh, de globalizare și alte fonduri sociale, trebuie să le utilizăm în mod eficient și trebuie să analizăm programele care respectă prioritățile noastre majore de a crea locuri de muncă și de a extinde uh, locurile de muncă existente. Trebuie să luăm în calcul și IMM-urile. Nu vrem să vedem o povară administrativă suplimentară pe umerii acestora și să ne uităm și la programele europene și la uh, programele de finanțare. Mulțumesc foarte mult. Îi dau acum uh, cuvântul doamnei Edith Herzog, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi fi foarte succintă. O să doresc să mulțumesc Comisiei pentru acest program, care cred că a fost greu de realizat, pentru că nu există un buget care să-l sprijine. Și aș dori să subliniez faptul că trebuie să analizăm politicile industriale, și să avem inițiative noi și să analizăm și politicile legate de materii prime, pentru că ar fi fost bine să avem, um, să facem mai multe progrese aici. Investiții în energie um, și mai multe alte inițiative care ar trebui să fie incluse în programul de lucru al Comisiei. Și regretăm faptul că cercetarea, programul cadru de cercetare și dezvoltare nu a fost dezvoltat mai mult. Și doresc să subliniez și că dacă ajungem în sfârșit la un acord în ceea ce privește bugetul pentru ITA și pentru Galileo, va trebui să revenim asupra acestor inițiative. Salut și politicile legate de IMM-uri pentru că vom marca o aniversare a acestui tip de politici în curând și am dorit să vedem politici tangibile și în următoarele două până la șase luni vom avea președinți, uh, președinția ungară urmată de președinția poloneză, deci două state membre noi și trebuie să analizăm coeziunea și cooperarea între statele europene, pentru că distanța între est și vest este în continuare uh, inacceptabilă, în special atunci când vorbim despre salarii și alte aspecte și trebuie să înregistrăm progrese aici. Apoi, în ceea ce privește siguranța energetică, trebuie să facem ceva în legătură cu parteneriatul estic, unde trebuie să înregistrăm progrese. Și nu cred că ar trebui să renunțăm la asta. Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul uh, domnului Groș pentru un minut și jumătate. Geina, non e în aula. Se pare că nu este în sală. Deci trecem mai departe la doamna Catherine Trautmann, un minut și jumătate. Merci, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Acest program de lucru prezintă uh, reluarea creșterii economice, crearea de locuri de muncă și reglementarea economică pentru uh, drept soluții pentru ieșirea din criză. E adevărat, modelul nostru economic nu poate continua doar să uh, impună principiile pactului de stabilitate care și-a arătat limitele. Principiile cre- creșterea trebuie să se bazeze pe crearea de locuri de muncă peste tot în Uniunea Europeană și uh, trebuie să considerăm nivelul social și locurile de muncă drept indicator al puterii economice. Din acest punct de vedere trebuie să insistăm asupra modului în care uh, trebuie să uh, gândim taxa europeană asupra tranzacțiilor financiare și o mai bună coordonare la nivel european în ce privește propunerile sociale și legate de crearea locurilor de muncă. Îi salut pe colegii care au uh, intervenit în legătură cu directiva serviciilor de interes general și a angajaților uh, detașați. Cred că strategia digitală a Uniunii Europene Europene este un factor esențial pentru această nouă economie. Trebuie să constatăm uh, ambiția uh, Comisiei pe acest punct. În ce privește cetățenia, uh, Uniunea trebuie să pună cetățenii în miezul proiectului european și măsurile financiare nu trebuie să se concentreze doar pe aspectul securitar și pe gestiunea fluxurilor migratorii. Aș încheia, domnule președinte, spunând că până la urmă acest program de lucru pentru 2011 trebuie să fie exemplul însuși al unei politici care răspunde pozitiv uh, ambițiilor naționale pe care le au fiecare stat membru. Cred că Comisia are uh, cheia în mână poate să se susțină cu un Parlament care are o atitudine constructivă și trebuie să aibă mai multă ambiție. Președinte, mulțumesc, domnule Trautmann. Acum domnul Elmar Brock, un minut și jumătate. President. Domnule președinte, domnule comisar, aș vrea să abordez trei puncte succint. În primul rând, cred că în domeniul uh, relațiilor externe, Comisia are o competență principală și în ceea ce privește parteneriatul de est ar trebui să abordeze lucrurile mai puternic din punct de vedere conceptual, pentru că este vorba despre relații multilaterale și acestea trebuie tratate cu seriozitate și mai aprofundat. Abordarea strategică a acestui parteneriat uh, pentru Est este în interesul tuturor și deci trebuie tratat cu prioritate. În al doilea rând, nu știu cum stau lucrurile în ceea ce privește fondurile structurale în alte domenii, însă chestiunea managementului financiar al programelor pentru relații externe merge mult prea încet. Până când sunt vărsați banii, trece aproape un an de zile. Am văzut acest lucru la multe programe, am văzut acest lucru și la Parteneriatul pentru Est în, și în multe alte domenii. Știu că are legătură și cu modul în care procedăm noi. Însă, dacă acești mulți bani vrem să îi folosim util și vrem să avem rezultate bune, atunci trebuie să procedăm altfel, pentru că acum uh, întârziem foarte mult și cred că procedăm în funcție de niște interese greșite. De aceea trebuie să vedem cum luăm deciziile atunci când este vorba despre elaborarea și implementarea anumitor programe și de asemenea cheltuirea banilor, pentru că lucrurile trebuie să fie mult mai rapide. Și în al treilea rând, domnule președinte, domnule comisar,

Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, Comisia pentru 2011 și-a propus un program foarte cuprinzător și mi s-ar părea foarte bine dacă ar putea să stabilească și prioritățile mai bine. Pentru că între timp avem 30 de direcții generale, avem 26 de comisari și cred că nu fiecare direcție generală și nu fiecare comisar ar trebui să își justifice existența printr-o, um, prin foarte multe inițiative legislative. Cred că Câteodată ar fi bine pentru Europa dacă ne-am stabilit prioritățile mai clar, dacă ne-am concentrat pe esențial, pentru că Europa nu este puternică dacă se preocupă de multe lucruri, ci dacă se ocupă de lucrurile importante și alocă acestora mai mult timp. În mod special, în ceea ce privește domeniul exterior și comerțul exterior, aș dori să subliniez niște aspecte. M-aș bucura dacă, în ce privește relațiile transatlantice, pe care le-a menționat și Elmar Brock, am putea să progresăm, pentru că acest punct este de ani de zile pe agenda, dar nu s-au înregistrat succese adevărate până acum. Și dacă este să observăm în ce măsură s-a modificat lumea până acum, cum s-a uh, schimbat puterea economică, cum a migrat aceasta, atunci trebuie spus că pe această temă trebuie lucrat mai intens. M-aș bucura dacă Comisia Europeană ar conștientiza că în domeniul comerțului exterior Parlamentul este uh, colegiuitor conform tratatului de la Lisabona. Deci ambele părți, Parlamentul și Comisia, tocmai în ceea ce privește comerțul exterior, vor trebui să învețe cum să lucreze împreună și să pună pe picioare legi bune. De aceea m-aș bucura dacă Comisia s-ar concentra pe acest aspect și ar aloca mult timp pentru dialog și pentru o activitate comună transparentă. Mulțumesc și are acum cuvântul domnul Mitchell pentru 1 minut 30. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îl felicit pe domnul comisar că a făcut progrese cu acest dosar. Uniunea Europeană încearcă să uh, rezolve problema crizei economice, dar munca care a fost depusă și munca pe care încă o mai avem de făcut înseamnă că nu putem să uităm uh, pe oameni care uneori sunt în lumea a treia. Coordonarea uh, PPE-ului și trebuie să spun că mi se pare absolut șocant să înțeleg că atunci când ne-am pus de acord să um, avem un angajament de 0,7% din PIB pentru întrajutorarea țărilor în curs de dezvoltare, de fiecare dată statele membre uh, se pun în drum și cred că acest lucru este greșit. Cu toți înțelegem că atunci când uh, avem uh, o scădere de PIB și contribuțiile vor scădea, dar asta nu ar trebui, n-ar trebui să scadă tot timpul, în mod constant și solicit Comisiei să facă tot posibilul imediat după revizuirea obiectivelor mileniilor din New York să se asigure că statele membre își rezolvă angajamentele, își respectă angajamentele. Deci nu le cerem țărilor să, reduc, să reducă sau să crească contribuțiile, ci să uh, le acorde în continuare așa cum au fost și până acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Michel, și acum uh, demarăm procedura intervențiilor spontane și dăm cuvântul domnului Buzotil. Președinte, nota asira kem najtilli... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun doar că din cauza crizei economice prin care trecem, este normal să ne concentrăm pe aspectul economic Totuși, nu suntem doar o Europa piețelor, ci și o Europa a cetățenilor. Asta înseamnă că trebuie să continuăm să implementăm programul de la Stockholm, pentru că acest program uh, asupra care am căzut de acord uh, este cel care va duce la o Europa a cetățenilor. Concret vorbind, anul viitor avem nevoie de evoluții pozitive în lupta împotriva terorismului și în ce privește securitatea generală a cetățenilor noștri, pentru că cetățenii cer mai multă securitate de la Uniunea Europeană. De asemenea, trebuie să întărim lupta împotriva crimei organizate, mai ales și mai ales a corupției. Trebuie să întărim totodată drepturile cetățenilor, de exemplu, protecția victimelor uh, criminalității și Totodată trebuie să ajungem la o politică comună în ce privește azilul și imigrația pe principiul solidarității. Președintele, mulțumesc domnule Busutil, are cuvântul domnul Balciris. Ačiū, gerimas pirmininkė, gerimas comisare. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Într-adevăr, programul de lucru pentru anul 2011 pe care l-a prezentat Comisia este unul ambițios și ar fi de dorit ca acest document să contribuie la sporirea competitivității Europei și la îmbunătățirea bunăstării acesteia. În trecut au existat multe documente ambițioase, planuri ambițioase și multe nu au fost implementate. Îmi amintesc foarte bine că acele state care astăzi trec printr-o criză profundă financiară au fost prezentate ca exemple de uh, piețe financiare deosebite. Însă, realitatea, iată, a făcut niște corecturi. Uh, și din acest motiv, noi suntem pentru o reglementare și o supraveghere sporită a piețelor financiare pentru mai multă eficiență energetică, pentru că numai în felul acesta putem să contribuim la o Europa mai competitivă și putem să asigurăm locuri de muncă cetățenilor europeni. Mulțumesc, domnule Balcidis. Acum, domnul Andrew Bronx. Mulțumesc, domnule președinte. După ce am citit programul de lucru, am observat un lucru esențial. Comisia încearcă să se agațe de putere cu ajutorul crizei. Avem o supraveghere mai largă a politicilor macroeconomice și, cel mai rău, mecanisme de aplicare mult mai uh, dificile. Uh, sperând că vom avea o creștere mai durabilă. Dar dacă analizăm documentul privind strategia 2020, acesta este extrem de sincer. Avem 22 de milioane de șomeri și 4% din uh, PIB scădere în 2009 cred că nu așa putem să ieșim din criză. Documentul 2020 se referă la statele membre care sunt cele mai inovatoare din lume, dar dacă, aceste economii, dacă alte economii pot să fure invențiile noastre fără a fi pedepsite, atunci nu vom uh, reuși să progresăm deloc. 2020 se referă și la uh, oamenii europeni ca fiind talentați și creativi. Poate ar fi bine să protejăm acest uh, lucru și să protejăm creativitatea lor. Președintele Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamna Ecolas, un minut. program comisiei jest ambitny ale. programul comisiei este unul ambiios însă lipsete un lucru a dori ca comisia europeană să se axeze mult mai mult pe implementarea strategiilor și programelor deja existente. Discută aici despre acte normative, despre regulamente și așa mai departe. Ideea este că acum creăm noi strategii, elaborăm noi documente, în timp ce deja vedem că cele existente nu sunt implementate. Asta în special în ceea ce privește sectorul energetic. Cred că ar trebui așadar să existe un punct separat pe acest subiect în programul Comisiei. Dacă nu dă curs implementării uh, regulamentelor deja existente, atunci Comisia își va pierde credibilitatea. Pentru că la urma urmei, astfel am reușit să provocăm probleme serioase la nivelul Europei. Foarte multe țări au, uh, nu au ținut cont de reglementările tratatelor și iată ne confruntăm acum cu probleme. Poate că ideea aceasta nu este foarte atrăgătoare, însă eu consider că acesta este subiectul cheie care trebuie să ocupe Comisia. Mulțumesc, spune președintele. Dau cuvântul doamnei Vilia Te Poftiți. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia dorește să încurajeze crearea de noi locuri de muncă. Însă, se pare că în domeniul ocupării forței de muncă, iată, Comisia nu vine cu suficiente propuneri. Ca și anul trecut, Comisia vine cu aceleași inițiative pe care le promovează legat de, de detașarea lucrătorilor și dorește să reglementeze și drepturile lucrătorilor imigranți. Dar nu este destul, trebuie să ne gândim la viitor. Una dintre propuneri este să se prelungească vârsta de pensionare, însă Comisia nu a dat forme, sugestii legate de forme alternative de ocupare a celor pensionați. Știm că economia ilegală crește din ce în ce mai mult și nici aici Comisia nu vine cu nicio propunere de combatere a acestor activități ilegale. Să nu uităm și că există mulți oameni săraci în Europa. Aș încuraja Comisia să vină cu o directivă referitoare la salariul minim. Mulțumim. Are cuvântul domnul Sikieski. Programul pracy zawsze zakłada się... Mulțumesc foarte mult în ce privește acest program de activitate continuitatea și schimbările, care sunt proporțiile în anul 2011. În mod clar, va trebui să continuăm să mărim creșterea economică, să creăm noi locuri de muncă, și să avem obiective clare pentru anul 2011. Avem uh, suficiente strategii, dar ar trebui să existe o mai mare aprofundare a schimbărilor uh, în ce privește guvernanța, care s-au inclus și în raportul Monti. Ar trebui să reformăm instituțiile financiare și supravegherea acestora. În 2011 ar trebui să implementăm soluțiile adoptate și să începem activitatea noilor agenții. Competitivitatea se poate îmbunătăți doar prin metode novatoare și, în fine, ce este important este să lucrăm la cadrele financiare multianuale pentru perioada 2014-2020 și o mai mare integrare economică. Președintele, mulțumesc foarte mult. Următor vorbitor, doamna Smolkova. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte efovi programul dumneavoastră de lucru este ambițios. Cuprinde sectoare și subiecte care ne vor ajuta să implementăm strategia 2020. S-au spus multe despre acest subiect, însă aș dori să vă întreb ce s-a făcut până acum, cum va manifesta Comisia preferința pentru adoptarea rapidă a propunerilor urgente. Știm cât durează implementarea legislației europene. Aș dori să vă întreb iarăși o întrebare legată de cooperarea Comisiei și Consiliului cu Parlamentul. Credeți că cooperarea constructivă cu Consiliul este un lucru posibil? fără ca doamna, domnul Sarkozy și doamna Merkel să fie mereu actorii principali. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Dăm acum cuvântul domnului vicepreședinte al Comisiei, Șefcovic. Aveți cuvântul. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-mi exprim aprecierea față de această discuție și să le mulțumesc tuturor parlamentarilor pentru cuvintele de încurajare referitoare la programul de lucru al Comisiei. Dacă analizăm intervențiile domnilor voastre, vom vedea că există o convergență a obiectivelor urmărite. Și asta probabil pentru că programul de lucru al Comisiei reprezintă o continuare a eforturilor noastre comune și se vede că în acesta a fost o comunicare intensă între Parlament și Comisie ci între diferitele departamente ale Comisiei, astfel încât am reușit să definim obiective comune. Mai mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre importanța de a ne concentra pe punerea în aplicare, că propunerile noastre nu trebuie să rămână doar la stadiul de hârtii. Sigur că înțeleg această dorință și am inclus în programul de lucru al Comisiei o monitorizare a activităților existente și voi veni cu plăcere aici la Parlament, în mod frecvent, să vă spun cum punem în aplicare programul de lucru al Comisiei. Poate ar fi bine ca această dezbatere să aibă loc nu doar o dată pe an, ci de mai multe ori pe an. Să vă spun acum ce se întâmplă anul acesta, cum stăm. Din cele 34 inițiative, pentru anul acesta vom duce la bun sfârșit cu siguranță 30. Rata de punere în aplicare este deci destul de bună însă sigur că suntem dispuși să mai discutăm despre acest lucru cu dumneavoastră și să vă informăm frecvent. Mă bucur că ne îndemnați să facem mai multe lucruri în cele mai multe cazuri. Salutăm această invitație din partea Parlamentului către Comisie. Și sunt de acord cu cei care spun că trebuie să îmbunătățim calitativ activitățile noastre. Trebuie să arătăm că prin activități de calitate ajungem la rezultate care în sine reprezintă arme de luptă împotriva euroscepticilor, împotriva fantomelor trecutului, cum ar fi uh, protecționismul, xenofobia și alte fenomene negative despre care s-a vorbit. Cu o bună cooperare putem să ne luptăm cu aceste fantomele trecutului. Legat de infrastructură. Într-adevăr, avem nevoie de multe investiții în infrastructură, dar avem nevoie de mai mult decât atât. Trebuie să fim competitivi pe plan global și pentru asta trebuie să ne modernizăm infrastructura. Asta este important și pentru ecologizarea economiei noastre, pentru o mai mare eficiență a resurselor, pentru a face economii și trebuie în acest context să folosim obligațiunile europene, să angajăm mai mult Banca Europeană de Investiții și să folosim mai mult parteneriatele public-private. Toate acestea le veți găsi în programul nostru. Legat de piața unică, salut toate observațiile făcute și faptul că se pune accentul pe piața unică, pentru că aceasta este bijuteria coroanei europene am obținut multe rezultate în domeniul pieței unice și am obține și mai multe rezultate dacă am reușit să exploatăm pe deplin potențialul pieței unice. Trebuie să scăpăm de toate barierele existente și să folosim noile sectoare economice. Unii au vorbit despre economia digitală. Cât de mult s-ar îmbunătăți viața în Europa dacă s-ar folosi mai mult servicii electronice, e-guvernarea și comerțul electronic. Acestea sunt domenii în care trebuie să luptăm mai mult, să acționăm mai mult. Mario Monti a prezentat un raport excelent. Michel Barnier a plecat de la acest raport și s-a inspirat din el în propunerile noastre. Am început discuția despre îmbunătățirea și deschiderea pieței unice și în direcția unei piețe unice mai competitive. O parte din. Care ar fi oare propunerile cele mai importante care ar trebui să primească prioritate. Trebuie să le definim pe acestea și astfel vom ajunge la o viață unică mai bună. Legat de povara administrativă, știți foarte bine că domnul Günther Verheugen a promovat un program legat de reducerea poverii administrative cu 25% până în 2012. Mă bucur să vă spun că acum Comisia încearcă să depășească chiar această limită și ne îndreptăm spre ținta de reducere, reducere cu 30%. Însă nu vorbim aici doar despre Comisia Europeană. De multe ori, povara administrativă crește pe plan național în momentul în care uh, punem în aplicare legislația europeană. Trebuie să acționăm din ambele direcții, și din, pe plan european și pe plan național. Legat de importanța dimensiunii sociale a pieței unice, sunt 100% de acord cu dumneavoastră că am învățat lecțiile trecutului și vom veni cu o propunere legată de lucrătorii declașa, de uh, lucrătorii detașați, care va reflecta această dimensiune socială importantă. Știm că piața unică va funcționa doar în momentul în care este acceptată de cetățeni. De aceea trebuie să includem această evaluare de impact în toate propunerile noastre, astfel încât să știm că propunerile vor fi acceptate de cetățeni. Doamna Savela a pledat le împotriva exodului de creiere, împotriva faptului că mulți tineri pleacă din Uniunea Europeană. Asta uneori din cauza că barierele încă nu au căzut cu totul pe piața muncii din Europa, alteori pentru că nu există suficientă informație și de multe ori pentru că sistemul educațional nu corespunde cu așteptările eh, întreprinderilor europene. Vom eh, discuta în curând eh, la întrebări despre inițiativele cheie ale Uniunii Europene, despre felul în care vom încerca noi să obținem o corespondență între aptitudinile create și, și cerințele întreprinderilor, lucru de pe urma căruia vom avea cu toții de câștigat. Mai mulți dintre dumneavoastră au vorbit despre importanța reglementării piețelor financiare și despre importanța unor decizii rapide. Pentru viitor, am spus deja că trebuie să avansăm cu mai multă coordonare între Parlament, Comisie și Consiliu. Și vrem să facem acest lucru printr-un nou sistem de programare prin care să decidem care trebuie să fie prioritățile și termenele limită, astfel încât să aducem rezultate mai rapid și să accelerăm procesul legislativ. Vă asigur că în contextul cadrului financiar multianual vom face tot posibilul să vă aducem proiecte ambițioase. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a explica presei și publicului național ce, la ce se referă această dezbatere și cât putem uh, face cu 1% din PIB. Peste 89% din buget este folosit în acest context și discuția trebuie reluată și la nivelul capitalelor. Trebuie să informăm uh, capitalele pentru a ne bucura de sprijin pentru propunerile noastre. Elmar Brock s-a referit la o dimensiune importantă externă, cea legată de extinderea parteneriatului estic. Trebuie să sporim credibilitatea pe ambele planuri în sensul negocierii și monitorizării criteriilor ce trebuie îndeplinite de statele candidate și, pe de altă parte, trebuie să existe încredere de ambele părți. Dacă am reușit, de pildă, în relația cu Statele Unite, dacă am reușit să reducem barierele comerciale, ambele părți ar avea de câștigat. Legat de comerț, știți că Europa este gata să negocieze, să meargă înainte, însă avem nevoie de parteneri. Nu putem pune în aplicare sau nu putem încheia acorduri dacă nu suntem uh, siguri că avem răspunsuri pe măsură din partea cealaltă. Însă este important să formulăm propuneri pentru că deschiderea comerțului global ar fi benefică pentru economia mondială. și, în fine, libertatea, securitatea și justiția. S-a vorbit despre acest subiect de curând. Ne dăm seama că este un subiect care interesează foarte mult pe cetățeni și de aceea am dedicat o mare parte a programului nostru de lucru acestui domeniu. Sunt convins că doamna Malmström și doamna Reding vor, se vor ocupa de lucrurile semnalate în această discuție și în dialogul cu comisiile respective. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru răbdare, mi-am depășit limita de timp, însă am încercat să răspund la cât mai multe întrebări. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar. Am încheiat acest punct. Votul va avea loc în decembrie. Suspendăm ședința 3 minute pentru a continua apoi cu punctul următor. Colleghe, colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Stimați eh, colegi, stimate colege, reluăm discuția. Urmează declarația.